Haideți să începem. Haideți să începem ședința. Punctul 1 de pe ordinea de zi, adoptarea ordinii de zi. Nu există propuneri de modificare a proiectului de ordine de zi pe care le-ați primit deja. Există acum comentarii, obiecții? Văd că nu. Prin urmare, ordinea de zi este adoptată. Trecem la punctul 2, comunicările președintelui. Dați-mi voie să vă informez că pe ședința din, la ședința din 9 octombrie, coordonatorii le-au numit pe domnul Cavada ca raportor pentru ridicarea imunității doamnei Gresle, doamna Reitner ca raportor pentru ridicarea imunității domnului Steve Bribois, pe domnul Suievca ca raportor pentru propunerea de regulament care e menită a înlocui anexa A de la regulamentul 848 din 2015 privind procedurile de insolvență. Pe mine, ca raportor pentru avizul cu privire la descărcarea de gestiune pe 2016, a bugetului general al Uniunii Europene, secțiunea de, Curții de Justiție, pe domnul Chris O'Conox ca raportor pentru avizul cu privire la supravegherea macroprudențială a sistemului financiar european și crearea unui uh, Uh, Consiliu European privind uh, riscul sistemic, pe doamna Hautala ca raportor pentru avizul cu privire la pluralismul mass media și libertatea mass media din Uniunea Europeană. La aceeași uh, întâlnire, coordonatorii au decis să nu creeze o, un aviz pe tema petiției 178 din 2017 de la Comisia PETI, Președintele l-a informat deja pe președintele Comisiei PETI de această decizie. De asemenea, am decis să nu creăm un aviz pentru Comisia ECON cu privire la regulamentele care amendează regulamentele referitoare la piețele financiare integrate am decis să nu elaborăm un aviz uh, către Comisia INTA cu privire la crearea unui cadru pentru monitorizarea investițiilor directe străine în Uniunea Europeană și, în ultimul rând, nu vom elabora un aviz uh, nici pentru Comisia FEM cu privire la egalitatea de gen în sectorul mass-mediei din Uniunea Europeană coordonatorii au uh, aprobat de asemenea programul audierilor Comisiei Jurii pentru prima jumătate a anului 2017. Acest program a fost de altfel deja autorizat de către biroul Parlamentului. Coordonatorii au uh, ajuns la un acord cu privire la importanța aplicării corecte a principiilor privind imunitatea. În al doilea rând, grupul de lucru Juri și AFCO cu privire la aplicarea și punerea în aplicare, implementarea și punerea în aplicare a acordului interinstituțional cu privire la o mai bună legislație și a încheiat uh, activitatea astăzi și a susținut uh, raportul de activitate și i-a susținut de asemenea pe raportori, adică pe domnul Corbett și pe mine, uh, Uh, cu privire uh, și de asemenea a fost uh, agreat, agreat calendarul privind raportul din propria inițiativă a jurii și AFCO. Primul schimb de opinii pe tema aceasta va avea loc pe 28 octombrie, noiembrie, îmi cer scuze. Și acestea fiind spuse, trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi, a, procesele verbale și adoptarea lor. În cazul în care nu vor apărea obiecții până la finele ședinței de astăzi, eh, procesul verbal al ședințelor, ședințelor de pe 2 octombrie și 9-10 octombrie vor fi considerate a fi adoptate. Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi. Este vorba despre examinarea proiectului de recomandare cu privire la încheierea în numele Uniunii Europene a tratatului de la Marrakesh pentru facilitarea accesului la operele publicate ale, opere, ale persoanelor nevăzătoare cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire. Dăm cuvântul raportorului, domnul Anderson. Vă mulțumesc, domnule președinte. Pachetul de la Marrakesh a fost finalizat cu succes în urma negocierilor interinstituționale și mai apoi semnat de Parlament și Consiliu pe 13 septembrie anul curent. Pachetul implementează tratatul în legislația europeană și se asigură că uh, facilitează într-adevăr accesul persoanelor nevăzătoare sau cu deficiențe de vedere la operele uh, publicate, respectând în același timp și drepturile de autor și drepturile conexe. Acum a venit timpul să fim la rândul nostru de acord cu încheierea acestui tratat. Salut uh, activitatea Consiliului în sensul ratificării acestui tratat. Iată încă un nou pas în direcția punerii în aplicare a acestui tratat esențial. Tocmai de aceea, în reco- recomandarea mea, vă propun ca Parlamentul European să fie de acord cu încheierea tratatului de la Marrakesh. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Anderson. Dorește vreunul dintre colegi să intervină pe marginea acestui subiect? Se pare că nu. Comisia dorește să intervină? Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, pot să fiu uh, foarte succint. Comisia vrea să-l felicite pe domnul raportor și, de asemenea, să își exprime satisfacția cu privire la uh, pașii înainte, uh, pașii înainte făcuți pe marginea acestui dosar esențial. După cum spunea raportorul, avem deja o decizie, un proiect de decizie din partea Consiliului și iată și Parlamentul merge înainte. Tratatul de la Marrakesh a fost uh, mult timp o prioritate a Comisiei Europene și întotdeauna am fost foarte satisfăcuți, mulțumiți de sprijinul pe care l-am primit pe parcursul procesului din partea Parlamentului. În ultimii ani, însă, e drept, uh, drumul n-a fost chiar atât de facil, au apărut o serie de substanțe care n-aveau neapărat de a face cu tratatul de la Marrakesh, ci uh, mai degrabă cu competențele internaționale a Uniunii Europene. Am ajuns în fața CEJ, după ce am avut uh, noi pași uh, întreprinși de către Consiliu și de Parlament și acestea fiind încheiate, iată, ne apropiem de finalizarea acestui dosar. Deci mulțumim și felicităm raportorul și mulțumim de asemenea Parlamentului European. Vă mulțumim la rândul nostru. Nu mai există alte comentarii? Nu, se pare că nu. Atunci vreau să vă informez că 24 noiembrie este termenul limită de depunere a amendamentelor, ora 12. Acestea fiind spuse, putem încheia discuția pe marginea acestui punct și trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi. Avem aici o examinare a amendamentelor de compromis cu privire la competența, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie matrimonială și în materia autorității pără, părintești și privind răpirea internațională de copii. Avem de-a face cu o reformare. Mi-ar plăcea <laughs> să-i dau cuvântul raportorului, dar din păcate domnul Suiefca nu este prezent. Uh, e în drum spre noi de la aeroport. Uh, a rămas blocat pe undeva și prin urmare m-a rugat pe mine să vă citesc mesajul său. Uh, in the view of tomorrow's vote. Dat fiind votul de mâine, raportorul ar vrea să le mulțumească tuturor raportorilor din umbră și celorlalți colegi pentru buna cooperare pe, pe parcursul uh, eforturilor uh, întreprinse pe marginea acestui dosar deosebit de important. Amendamentele se concentrează pe trei aspecte esențiale. Audierea copil, copiilor, medierea și plasarea în străinătate a copiilor. Activitatea noastră s-a concentrat pe obținerea celui mai bun rezultat cu putință pentru copilul care se află într-o situație dificilă, situație implicată de cazurile de custodie și uh, răpirile internaționale. Raportorul ar cere, dorește să ceară Consiliului și uh, Comisiei uh, noi informații cu privire la negocierile în curs cu statele membre, și, de asemenea, raportorul speră că, în ciuda faptului că Parlamentul European este implicat doar într-o procedură de, cons- de consultare, Consiliul uh, va furniza Comisiei Jurii pe viitor rezultatele negocierilor. Asta vroia să ne transmită astăzi domnul raportor Siefka. Îi dau acum cuvântul doamnei Haldicoit, președinta uh, grupului de lucru privind uh, acest dosar în timpul președinției estoniene. Domnia sa ne va spune ce s-a obținut până în momentul de față în cursul negocierilor. Vă mulțumesc, stimați membri ai Parlamentului European, stimați colegi. Sunt onorată uh, să fi primit această invitație de a mă adresa dumneavoastră astăzi. Voi avea posibilitatea de a vă prezenta câteva informații cu privire la negocierile din cadrul Consiliului pe marginea acestui subiect. Sunt președinta grupului de lucru uh, Bruxelles, Bruxelles 2 în timpul președinției estoniene. După cum știți, negocierile au început în iulie 2016, în timpul președinției slovace. Am uh, avut parte de o atmosferă foarte prietenoasă, am colaborat uh, uh, pe perioada respectivă, atât cu președinția malteză, cât și cu actuala președinție estoniană. În timpul președinției malteze s-a încheiat prima uh, analiză. Era vorba despre capitolul 1 și capitolul 2. Uh, acesta din urmă a fost finalizat în iunie 2017. Până în momentul de față, președinția estoniană a avut 9 zile și jumătate de discuții și uh, va mai urma o zi de discuții în, de discuții în decembrie. Am purtat deja o serie de dezbateri cu privire la abolirea procedurii execvatur, cu privire la utilizarea tehnologiei moderne și accesul lui uh, între copil și uh, părinți uh, înainte și după procedura de returnare. De asemenea, am discutat despre Convenția uh, de la Haga și legătura acesteia cu actul uh, legislativ pe care îl discutăm și am discutat despre plasarea în străinătate a copiilor. Am uh, reușit să discutăm despre capitolul 3 și de asemenea despre capitolul 5 cu privire la cooperarea între autorități în ceea ce privește hotărârile în materie de autorități, în materia autorității părintești. În decembrie vom discuta capitolul 6 și sperăm să încheiem discuțiile pe marginea acestui capitol la ședința din decembrie. Uh, dorim ca Consiliul pentru Afaceri Interne din decembrie să confirme abolirea procedurii execvatur cu privire la toate uh, deciziile pendinte în materie de autoritate părintească și uh, sperăm ca Consiliul să vină cu niște idei cu privire la modelele care trebuie să fie folosite pe viitor. Noi am propus trei posibilități în acest sens, bazându-ne pe Bruxelles 1, și, bineînțeles, facem și trimiteri la Bruxelles 2. Avem, uh, de asemenea, o combinație între Bruxelles 1 și Bruxelles 2. Uh, este, până la urmă, un uh, dosar care se bazează pe unanimitate. Tocmai de aceea încercăm să ajungem la un sistem comun prima opțiune și cea de-a doua opțiune ar concentra toate problemele în statul de aplicare și tocmai de aceea opțiunea mixtă, până la urmă considerăm că merge mână în mână cu ceea ce se aplică deja în practică, dar merge mai departe în ceea ce privește procedura de execvaturi și abolirea acesteia. Adăugăm o serie de garanții cu privire la dreptul de apărare și Asta ar însemna până la urmă o limitare a, cazurilor care ar putea implica litigii în ambele, în două state membre. Rezultatul Consiliului din decembrie ne va, sau va ajuta președinția bulgară, care va începe a doua examinare cu privire la capitolul 4 al, al dosarului. Din uh, întâlnirea pe care am avut-o pe 8 uh, noiembrie cu domnul Sievca și cu echipa domniei sale, noi am înțeles că amendamentele propuse de către Parlament, respectiv amendamentele de compromis, au uh, respectat domeniul de aplicare a, a acestei reformări și am înțeles de asemenea care sunt uh, temele foarte importante din punctul dumneavoastră de, uh, de vedere. Și dați-mi voie să vă spun mai multe despre aceste aspecte audierea uh, copilului, în primul și în primul rând. Acest subiect a fost uh, tratat în timpul președinției malteze. S-a decis ca articolul 20 să fie păstrat. Asta înseamnă că va exista o obligație orizontală de audiere a copilului, dar s-a spus cât se poate declar că maniera în care trebuie să fie audiat uh, copilul ar trebui să respecte legislația națională. Noi am decis să includem un considerent care uh, se referă la uh, un mediu propice copilului care ar trebui să fie aplicat în cazul audierilor. Acest articol 20 uh, se bazează pe articolul 12 din Carta Drepturilor Copilului și pe jurisprudența CEJ. Am decis de asemenea ca încălcarea audierii copiilor uh, să fie păstrat ca motiv de refuz a recunoașterii, dar doar în măsura în care această încălcare încalcă practic uh, doar articolul 20 și nu uh, regulile naționale. În ceea ce privește medierea, în al doilea rând, am inclus un articol specific în capitolul privind răpirile internaționale pentru a specifica situația și pentru a obliga autoritățile naționale uh, să ofere asistență în ceea ce privește medierea. În momentul de față ne referim la mediere sau la alte forme de soluționare a litigiilor. Asta pentru a face o legătură cu directiva privind medierea. Am înțeles că Parlamentul European își, dorea, își dorește un uh, articol mai orizontal în ceea ce privește medierea, însă mă tem că din moment ce directiva privind medierea este deja pusă în aplicare, statele membre nu sunt de acord cu această, acest caracter orizontal, dar încercăm să ținem cont de dorința Parlamentului European și, iată, oferim mai multă vizibilitate temei prin acest articol. După aceea, plasamentele transfrontaliere. Am discutat subiectul în septembrie, am discutat despre procedura care trebuie să fie aplicată și care ar putea să fie diferită în funcție de locul în care este plasat copilul sau uh, de durata plasamentului. Vorbim despre durată lungă sau durată scurtă înțelegem că nu se poate găsi uh, o soluție la aceste probleme, pentru că, până la urmă, nimeni sau niciunul dintre noi nu a putut să uh, facă o distinție clară între uh, persoanele la care pot fi plasați copiii. Ce înseamnă părinte, ce înseamnă rudă, ce înseamnă instituție. Uh, Uh, și de asemenea n-am putut să ajungem la o definiție comună cu privire la durată. Și tocmai de aceea continuăm să lucrăm la un sistem care să acopere toate tipurile de plasament, mai puțin uh, însă cazurile în care copilul ar trebui să fie trimis la un părinte dintr-un alt stat. Uh, părinte adică mamă sau tată. Am, vom introduce de asemenea un considerent în care să stabilim clar care sunt cazurile acoperite. Stabilirea unui tutor, spre exemplu, uh, un tutor, un tutor care uh, ar trăi într-un alt stat membru decât statul de domiciliu al copilului și în cazul stabilirii acestui tutore Ah, bineînțeles, copilul ar trebui să fie trimis în străinătate. Noi propunem statelor membre să decidă între ele care este maniera în care ar putea, ah, într-adevăr, simplifica procedurile, dar va trebui în continuare ah, să așteptăm, să vedem care este rezultatul acestor consultări și maniera în care acest rezultat se va reflecta în text. În final, vreau să mulțumesc Parlamentului European pentru buna cooperare. Consiliul așteaptă cu nerăbdare raportul din partea Parlamentului European cu privire la regulamentul Bruxelles 2A și, dacă doriți, sunt absolut convinsă că și viitoarea președinție vă va pune la curent cu rezultatele negocierilor purtate la nivelul Consiliului. Vă mulțumesc pentru atenție și dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Vă mulțumesc! Acum uh, colegii au dreptul să intervină. Domnul Buda. Da, mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și Consiliului pentru expunerea făcută, dar în primul rând aș dori să-i mulțumesc domnului Zviesca pentru efortul depus la acest uh, raport. Este un uh, raport extrem de delicat pentru că discutăm de copii, discutăm de încredințarea acestora, discutăm de modalitățile și cum se face de foarte multe ori audierea, uh, ținând cont de particularitățile, uh, mă rog, vârstei acestora foarte fragedă. În același timp, aș dori să întreb Consiliul dacă um, are în vedere un, următorul mecanism, următoarea procedură care este foarte greu de implementat în momentul de față, când, de exemplu, ai um, o hotărâre judecătorească de încredințarea unui copil într-un stat membru, și copilul se află în alt stat membru, ce face într-o astfel de situație? Pentru că avem un exemplu concret. Avem uh, hotărâre judecătorească în Spania, vindecarea unui copil și copilul se afla în România cum îl iei dintr-un stat membru și îl duci în celălalt stat membru. Asta pe de-o parte. Uh, pentru că niciun executor judecătoresc, mă rog, cel puțin din câte știu eu, nu, s-a, deci nu a reușit să facă acest, uh, acest lucru. Nu este un obiect pe care să-l poți executa pur și simplu. Ehm, de asemenea, recomand Consiliului să aibă în vedere faptul că în unele state, și iar mă refer la România, ehm, există această procedură de desfacere a căsătoriei și inclusiv de încredințarea copiilor în ipoteza în care părțile se înțeleg printr-o procedură amiabilă care poate să aibă loc în fața notarului public sau în fața uh, autorității administrative, în fața ofițerului de stare civilă, după principiul că cine poate să încheie căsătoria, poate să o și uh, desfacă, astfel încât să existe această posibilitate de a se, uh, mă rog, păstra această procedură în statul membru, pentru că, repet, e o chestiune la care eu personal am lucrat când eram în Parlamentul României și a avut foarte multe beneficii aduse populației, în opinia mea, în primul rând, uh, și legat de ceea ce înseamnă degrevarea instanțelor de judecată cu procedura de divorț. Mă interesează însă dacă Consiliul are în vedere și poate să-mi răspundă la această întrebare legat de modalitatea concretă în care un copil poate să fie expediat dintr-un stat în altul în baza unei hotărâri uh, judecătorești. Mulțumesc. Any other statement by the members? Mai există și alți colegi care doresc să intervină? Nu, se pare că nu. Atunci cer președinției să răspundă la întrebarea adresată de domnul Buda. Vă mulțumesc. Deci, întrebarea era cum anume poate fi transferat un copil dintr-un stat membru în altul. În primul și primul rând, bineînțeles, avem recunoașterea hotărârilor. Vă spunem că procedura de execvatur uh, va fi discutată în Consiliu în decembrie, respectiv abolirea acestei proceduri, deci Iată, nu vă pot spune astăzi cum anume vom proceda cu, uh, pe acest palier. Dar, până în momentul de față, ce am încercat noi să facem? Am încercat să extindem domeniul de aplicare a obligațiilor autorităților centrale. Am încercat să acoperim uh, o pleiadă cât mai largă de cazuri uh, și există noi reguli în ceea ce privește asistarea la uh, punerea în aplicare a unei hotărâri. Nu vorbim despre o execuție obligatorie, dar, spre exemplu, în cazul dumneavoastră, în cazul în care avem de-a face cu un copil care trebuie să fie transferat într-un alt stat membru, autoritățile uh, centrale pot asista uh, în sensul găsirii unei uh, maniere potrivite de acțiune. Vorbim despre un oficial sau un funcționar care preia copilul sau o întâlnire la graniță. În orice caz, autoritățile centrale trebuie să găsească o soluție specifică specifică pentru fiecare caz în parte. Sper că am reușit să vă răspund la întrebări. Mr. Buda, are you... Domnule Buda, sunteți mulțumit? Bine. Doamna Gebhardt? Vă mulțumesc. În primul și în primul rând îmi cer scuze pentru întârziere, dar avionul meu a fost, a avut întârziere. Domnul Sievca se afla în același, pe același avion și tocmai de aceea este și el în întârziere. Iată, eu am reușit să ajung mai repede. Uh, eu sunt raportor din umbră pentru socialiști și democrați și mai întâi de toate aș vrea să le mulțumesc uh, domnului Sfievca și tuturor celorlaltor colegi pentru buna colaborare. Există însă niște aspecte mm, care mă întristează. Avem această propunere din partea Comisiei Europene, dar, din păcate, această propunere uh, se referă doar la căsătoria de modă veche, dar nu ține cont de noile situații, uh, noile tipuri de parteneriat existente în diferitele state membre. Am depus o serie de amendamente pe tema aceasta. Uh, știu, domnule președinte, că veți spune că din moment ce avem de-a face cu o reformare, amendamentele acestea sunt lipsite de sens, dar eu consideram că e important să clarificăm faptul că, iată, în secolul 21 există o serie de tipuri de parteneriat dincolo de căsnicia uh, tradițională. Există o mulțime de constelații care implică apariția de copii, uh, uh, o serie de, de constelații, iată, care nu fac obiectul acestui uh, act legislativ. Și eu cred că Comisia Europeană ar face bine ca pe viitor să țină cont de aceste noi situații de viață. Vorbim aici, în primul și în primul rând, de bunăstarea copilului. Și în acest uh, context uh, nu cred că contează faptul că partenerii sunt căsătoriți sau nu, că au același sex sau nu. Important e ca un act care uh, guvernează bunăstarea copilului să țină cont de tipurile de parteneriat care sunt deja legale în diferitele state membre. Aceasta este o rugăminte pe care o fac Comisiei Europene. Uh, genul acesta de noi situații ar trebui să fie incluse în uh, reflexii. Uh, nu vreau să mă cer cu dumneavoastră, mi-ar plăcea să votăm aceste amendamente depuse de mine pentru că le consider raționale. De calitate mi se par compromisurile la care am ajuns la domn, cu, uh, cu domnul Siefca, bunăstarea copilului, audierea copilului, uh, uh, de asemenea vârsta copilului care trebuie să fie luată în considerare. De asemenea, am reușit să ajungem la un compromis de calitate cu privire la mediere. E important ca această mediere să fie achitată de către stat în cazul în care uh, cei implicați nu pot să-și permită genul acesta de procedură. De ce spunem asta? Pentru că e important să considerăm medierea ca uh, fiind un pas înainte în direcția asigurării bunăstării uh, copilului. Și bunăstarea copilului trebuie să primeze, bineînțeles. Uh, Iată, sunt niște pași înainte și sper din tot sufletul ca și Consiliul European să fie de acord să meargă alături de noi pe această cale. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Dacă domnul Sievca ar fi în sală, sunt absolut convinsă că ar reacționa la prima parte a intervenției dumneavoastră. Uh, Domnia sa uh, ar uh, spune că se bucură de limita impusă, impusă de către comisie. Dar în orice caz, dăm cuvântul comisiei acum. Mulțumesc, bună ziua tuturor. Aș vrea să comentez pe scurt la cele spuse din aur. În primul rând, comisia a dorit să mulțumesc uh, foarte mult Comisiei pentru cooperarea din ultimele luni în pregătirea acestui raport și uh, a amendamentelor de compromis pe care discutăm astăzi și am dorit să mulțumim uh, în special domnului raportor uh, Zviefcam, care din păcate nu este de față acum. Îi mulțumim pentru o cooperare foarte bună, foarte eficientă. Am uh, auzit de la președinție cum stau lucrurile la Consiliu în acest moment, deci nu am nevoie să le repet eu, dar am dori să mulțumim Parlamentului pentru faptul că în aceste amendamente s-a concentrat pe chestiuni care sunt cu adevărat de o importanță esențială în propunerea aceasta de reformare, pentru că noi considerăm că aceste probleme, cum ar fi audierea copilului, medierea și plasarea copilului, sunt esențiale și nu putem decât să sperăm că vom încheia aceste negocieri, inclusiv pe punctele acestea, cu succes. Aș dori să comentez pe scurt pe marginea întrebării adresate de către doamna Gebhardt cu privire la relația dintre copil și părinții săi, care pot să fie într-o căsnicie obișnuită sau într-un parteneriat înregistrat uh, și cum se aplică în acest moment uh, regulile. Când uh, comisia și-a înaintat propunerea, noi inclusesem cel puțin o posibilitate în care um, părinții să aleagă instanța în cazul unui uh, divorț, pentru că uh, Um, e o chestiune care ține de răspunderea parentală și ne-am gândit că acest lucru ar trebui să fie um, reglementat pentru uh, divorț și separare. Dar în um, temeiul normelor pentru, privind reglementarea mai bună, noi trebuia să venim cu uh, dovezi cum că au existat probleme în practică. Din păcate, noi n-am trecut de Consiliul nostru de examinare cu partea aceea de propunere care se referea la chestiuni matrimoniale, pentru că avem aici aici uh, în regulament autoritățile centrale care sprijină părinții în um, uh, litigiile care um, vizează copiii și în situațiile transfrontaliere, dar nu există autorități centrale care să se ocupe de aspectele matrimoniale. De aceea nu există statistici, deci n-am avut pur și simplu probe, n-am avut dovezi. Poate că vă surprinde, dar cu o săptămână după ce n-am trecut de textul, testul acesta al Consiliului, nu ne-a mai părut așa rău, pentru că o săptămână după aceea s-a votat în uh, Consiliu cu privire la regulamentele care vizează proprietatea. Așa că noi uh, ne-am uh, regândit abordarea noastră în partea matrimonială a acestui regulament, pentru că, așa cum spunea și colega mea, este vorba de un dosar cu unanimitate și statele membre au indicat clar că nu va exista vreo posibilitate să ajungem la vreo propunere, indiferent de ce fel de propunere uh, avem care să se refere la uh, copii și relația dintre aceștia cu părinții lor, care sunt într-o căsătorie obișnuită sau un parteneriat înregistrat, uh, căsătorii între același sex, așa că noi am hotărât să nu deschidem partea aceea de, din regulament să nu fie discutată în um, negocierile pentru reformare, pentru că ne-am gândit până la urmă că ce contează mai mult pentru copii este ca relația lor cu fiecare dintre părinți după un divorț sau după o separare să fie clară. Și, sigur, um, chestiunile matrimoniale, sigur, vizează părinții uh, și acest lucru vizează și căsătoriile obișnuite și uh, parteneriatele înregistrate, dar cred că acest lucru se va face la următoarea revizuire a acestui um, instrument, când se vor uh, include poate dispoziții specifice pe aceste noi forme uh, de cupluri. Noi am făcut ce am putut, însă din păcate să zicem că n-am ajuns acolo încă. Mulțumesc! Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult! Cred că am uh, încheiat cu contribuțiile la acest punct, așa că putem să trecem mai departe la punctele 6 și 7 pe care le discutăm împreună. E vorba de uh, proiectul de aviz cu privire la regulamentul prin care se introduce un card electronic privind serviciile și o directivă pe același domeniu. Apoi, aici, raportoarea este doamna Gebhardt. Îi dau cuvântul la. Ja, danke schön, Herr Präsident. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cele două propuneri din partea Comisiei Europene, o propunere de regulament și o propunere de directivă, au drept obiectiv introducerea unui card electronic uh, adică un card uh, electronic uh, care mm, nu prea are de-a face cu propunerile de facto ale Comisiei Europene. La două ședințe cu raportorii din umbră am decis în urma unor discuții uh, exhaustive, să adresăm niște întrebări Comisiei Europene. Printre întrebările acestea se număra cea cu privire la valoarea adăugată a acestei propuneri din partea Comisiei Europene, date fiind, date fiind diferitele instrumente care sunt deja valabile în Uniunea Europeană. Mă refer la oficiile comune, mă refer la directiva privind serviciile, mă refer la cardul profes- profesional european, sistemul Solvit, care ar trebui să ofere asistență în cazul în care apar probleme în state Uh, statele membre sau uh, sistemul IMI care uh, um, implică o colaborare între diferitele administrații din statele membre, uh, sistemul adică cu privire la informațiile din, de pe piața internă. Iată, există o serie de instrumente aplicate deja și aș vrea în continuare să aflu din partea Comisiei Europene care este valoarea adăugată a acestui card european. Să știți că până în momentul de față am primit niște răspunsuri nesatisfăcătoare din partea Comisiei Europene în continuare nu înțeleg care este valoarea adăugată a acestui card european. Se tot vorbește despre cardul uh, european. Iată, mă uit în direcția Comisiei Europene care a participat la uh, ultima noastră ședință și deja i-am spus reprezentantului Comisiei că nu sunt mulțumită de răspunsurile pe care le-am primit din partea Comisiei și nu sunt uh, nici mulțumită de răspunsurile care au fost oferite domnului Budo, Buda cu privire la costurile implicate de această propunere din partea Comisiei Europene. Deci, iată, există în continuare o serie de semne de întrebare pe care nu le-am rezolvat. Da, pentru că trebuia să formulez un uh, aviz. Să știți că am uh, pregătit o serie de amendamente Asta până în momentul în care am participat la un eveniment la care participau o serie de actori implicați și un reprezentant al Comisiei Europeană a Comisiei Europene. Și reprezentantul Comisiei Europene a spus la respectivul uh, eveniment că știm, știe că textul Comisiei este prost, că a fost cusut cu ață albă. Și în momentul ăla am decis să, să spun gata, atât. Parlamentul European nu este obligat să dea mai multă substanță comis- uh, textelor uh, care ne parvin din partea Comisiei Europene și tocmai de aceea am decis să Vă cer să trimitem înapoi acest text Comisiei Europene. Dacă Comisia Europeană ar fi propus uh, crearea unor oficii în diferitele state membre, care să faciliteze cooperarea cu Solvit sau cu alte autorități din alte state membre sau alte entități, atunci aș, aș fi spus, da, ok, avem valoare adăugată, dar, din păcate, Comisia Europeană nu a propus asta. A venit cu o propunere uh, pe care deja am uh, uh, uh, decis-o în momentul în care am discutat directiva privind serviciile. Am spus atunci în din nou și din nou că principiul statului țintă nu trebuie să fie acceptat. Și iată, din nou Comisia încearcă să implice acest sau să, să bage pe ușa din dos acest principiu. După aceea, dacă avem de-a face cu meserii care, prin, uh, prin definiție, sunt uh, transfrontaliere, uh, atunci cred că problemele acestor profe- profesii ar trebui să, să fie tratate explicit. Și una dintre problemele uh, existente în ceea ce privește profes- profesiile este problema asigurărilor. Și iată, Comisia Europeană nu vine cu niște soluții la această problemă. Deci eu, eu cred că nu trebuie să creăm pur și simplu un instrument care nu are niciun fel de eficiență, ci trebuie să venim cu instrumente care, într-adevăr, ameliorează situația. Dacă procedăm după cum ne-a propus Comisia Europeană în cele două propuneri de text, atunci tare mă tem că vom avea o mulțime de independenți în statele membre, o, o mulțime de independenți care vor solicita eliberarea acestui card electronic în statul lor uh, de domiciliu, dar uh, Uh, acești independenți nu vor fi, de fapt, independenți, ci vor fi lucrători care sunt detașați, dar care nu se, dorește a, nu se doresc a face obiectul uh, directivei privind lucrătorii detașați. Or, așa ceva nu putem uh, accepta. Am văzut deja la CEJ, în momentul în care uh, Uh, țările de jos au uh, dat în judecată Germania că există genul acesta de sisteme, uh, există genul acesta de concurență între asigurările sociale între diferitele state membre, ori genul acesta de concurență nu putem să-l acceptăm. Noi dorim o concurență echitabilă între diferitele uh, companii din diferitele state membre. Ne dorim o piață internă, dar o piață internă de calitate, de cât mai înaltă calitate. Și tocmai de aceea am decis să nu depun amendamentele pe care le pregătisem, ci am decis să recomand uh, practic respingerea acestei propuneri din partea Comisiei Europene. Cerem Comisiei Europene să rediscute și să reelaboreze uh, textul acestor acte legislative. Mi se pare că este cea mai logică decizie pe care o putem lua în momentul de față. Vă mulțumesc! Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult. Dorește cineva să intervină? Domnule Buda. Da, mulțumesc, domnule președinte. Intervin în calitate de raportor din uh, umbră la, acest, uh, la aceste puncte. Uh, Într-adevăr, discuțiile au fost multiple și o felicit pe doamna raportor pentru insistențele dânsei de a încerca să aducă clarificări uh, să spun așa, uh, propunerilor venite din partea Comisiei. În același timp trebuie să fim foarte bine înțeleși. Noi nu putem să retrimitem acest document nici directiva și nici regulamentul la Comisie, urmând să vină înapoi cu o propunere ameliorată, pentru că ar fi în procedura cartonașului galben. Nu suntem. Sigur, se poate respinge această propunere uh, și asta uh, este una dintre opțiunile pe care le putem avea. Dar, în opinia mea, nu cred că trebuie să mergem pe această soluție de respingere, acestor propuneri din partea Comisiei și cred că ar trebui să ne aplecăm să dăm substanță, doamna raportor, asupra acestei propuneri, pentru că până la urmă și noi ne-am dorit să fim colegiuitori. Nu? Am uh, tras foarte mult de-a lungul timpului să avem puncte de vedere să avem, sau să avem posibilitatea să punem valoare adăugată propunerilor venite din partea Comisiei, chiar dacă une, uneori ele suferă, să spun așa, din perspectiva clarității, așa cum poate este și în această, și în această situație, pentru că ce se întâmplă? Acest uh, card electronic european pentru servicii și, mă rog, facilități administrative se dorește să fie un instrument pus la îndemâna prestatorilor care să vină să le faciliteze până la urmă viața și activitatea în statele um, membre. Precizez faptul că el este un card care este uh, sau poate să fie utilizat voluntar, nu este obligatoriu. Și prin această chestiune, practic, iată, venim cu o, o propunere pe care fiecare prestator, fiecare uh, actor, să spun așa, din această piață, va avea posibilitatea de a-l folosi sau să nu-l folosească. Pe de o parte. Pe de altă parte, cred că este foarte important să oferim totuși această posibilitate prestatorilor de servicii pentru a putea înțelege ce îi așteaptă în statele membre și în același timp ce fel de așteptări pot să aibă din statele membre. Sigur că sunt câteva chestiuni legate de calificările profesionale care nu au corespondent și vă dădeam exemplu că în România avem uh, profesia de arhitect pe care nu o regăsim în Danemarca, e o chestiune care, în opinia mea, poate să fie, uh, să spun așa, armonizată, pentru că pot să mai fie și alte situații de acest, uh, de acest gen. Dar uh, nu aș merge pe, pe soluția, așa cum am spus, de, uh, de respingere. Într-adevăr, e o chestiune legată de costuri. S-a garantat însă din partea Comisiei că aceste costuri vor fi niște costuri modice, din câte am înțeles eu de la dezbaterea pe care am avut-o împreună cu dumneavoastră la Strasburg, atât de modice că nici nu ar trebui să fie discutate într-un uh, într-un final, dar aici Comisia ne este datoare cu niște răspunsuri, pentru că uh, la Strasbourg ne-a solicitat un răspuns scris din partea Comisiei și eu sper să vină acel răspuns scris, cel puțin la cabinetul meu încă n-a sosit, trebuie să vină până la ora 12 și aici nu vă arăt cu degetul nimic în dreptul Comisiei, însă când ne asumăm niște responsabilități, rugămintea mea este să vi le și asumați, să vi le și respectați, nu doar să le, să vi le asumați, pe de-o parte. Pe de altă parte, uh, din ce am studiat eu și cred că nu, am, nu m-am înșelat, ea nu se uh, suprapune această directivă cu cea uh, privind serviciile. Prin urmare, ea poate să, cele două directive pot să coexiste și nici cu cea privind detașarea lucrătorilor, astfel încât eu cred că totuși, prin amendamentele pe care le putem depune, uh, mă rog, la aceste, aceste două rapoarte, eu cred că putem salva acest text, repet, tocmai pentru a crea niște instrumente care pot să fie folosite sau nu, încă o dată subliniez, nefiind obligatorii, la îndemâna prestatorilor de servicii care pot să-și simplifice într-o formă sau alta activitatea și uh, viața și să, uh, uh să își creeze noi oportunități de lucru în statele membre. De aceea eu insist pe, pe păstrarea acestei, uh, mă rog, acestor două inițiative și amendarea lor astfel încât să putem să aducem plus valoare uh, acestora, evident însă mai departe cu concursul Comisiei, care, repet, trebuie să ne răspundă la întrebările pe care le-am pus la Strasbourg și la care încă nu avem un răspuns. Mulțumesc! Uh, thank you very much. Vă mulțumim foarte mult. Doamna Bergeron, mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc că îmi permiteți să intervin și eu. Acum, deci care este procedura? Această intervenție a Comisiei Europene, deci la cererea doamnei Gebhardt și a raportorului din umbră, deci o cerere față de Comisie pentru a-și exprima poziția legată de această directivă, să ne spună de ce Uh, această propunere e o simplificare a directivei. Deci propunerea uh, spune că trebuie creat un document în care să se arate că o companie care furnizează servicii își uh, desfășoară activitatea legală în anumită țară. Astfel ar avea posibilitatea de a oferi o prestație în țara pentru care a solicitat acest card. Suntem pe o piață cu liberă circulație a bunurilor și serviciilor și scopul e să se înlăture barierele administrative inutile, să de fapt nu despre asta e vorba. Ne-am dat seama că e o propunere vagă în acest sens și asta la toate nivelurile. Nimic nu duce la o simplificare a dreptului și a practicilor existente și doamna Gephardt ne-a reamintit pe bună dreptate că există foarte multe texte europene în legătură cu protecția consumatorilor, directiva servicii, schimbul de informații între administrații. Deci de ce se vine cu un nou text? Asta e și întrebarea corectă pusă de raportoare. Care e plus valoarea acestui text, prin urmare? Și eu o sprijin uh, pe raportoare și sunt de acord cu analiza pe care a făcut-o. Procedura de acordare a icardului e complexă în țara de origine a cererii. Procedura e complexă, există niște termene prea scurte pentru a constitui dosarul, formularul e în mai multe limbi și nu se face un control veritabil, dat fiind uh, faptul că schimbul dintre autorități este destul de complex ce se întâmplă și cu sectoarele vizate de directivă. Sectorul construcțiilor este cel mai interesat de această directivă, însă e și sectorul în care există cele mai multe probleme. Așa cum s-a reamintit, în ceea ce privește asigurările, normele de asigurări nu sunt aceleași. Deci e o problemă care trebuie soluționată și aș mai adăuga o problemă pe care am cunoscut-o foarte bine. În Franța, cel puțin, nu știu, în alte țări, deci în Franța, nu există un fișier central în ceea ce privește lichidările uh, judecătorești. Deci, ce, dacă ai, de exemplu, o companie care e în procedură de lichidare, această companie nu mai are dreptul să-și exercite activitățile, însă cine va verifica asta? Deci care va fi protecția micilor creanțieri de, de pildă? Deci sunt niște probleme de natură practică care nu au fost abordate în acest text și de aceea sunt de acord cu uh, raportarea. Grupul IFDD este pentru respingerea acestei propuneri, cel puțin deocamdată și vă mulțumesc. If no other member wishes to take the floor, I would ask, uh... Mai dorește cineva să ia cuvântul? Ar vrea să știu acum dacă din partea comisiei uh, se dorește să ni se aducă lămuriri. Bună ziua, domnule președinte, bună ziua tuturor. Să răspund la ce spunea doamna Gebhardt în legătură cu faptul că s-a spus că um, s-a pus la oaltă, s-a încropit acest text din partea comisiei. Nu, noi am spus că e un text departe de a fi perfect. E o invitație către dumneavoastră ca legiuitori să-l îmbunătățiți. Însă să nu ne spuneți că e un text care nu are cum să fie îmbunătățit uh, deloc și să se renunțe la el. Deci e poate o neînțelegere aici. Acum, referitor la întrebările adresate de doamna Ghepar și domnul Buda. Sunt întrebări transmise în scris și la reuniunea raportorilor din umbră. Am așteptat să vă transmitem răspunsurile astăzi, deoarece am înțeles că și alți membri ai comisiei aveau termenul până azi la prânz pentru a adresa întrebări. Ne-am gândit că ar fi mai eficient astfel pentru toți să avem un set de întrebări consolidat și niște răspunsuri deci, care să vă fie transmise. Deci, imediat ce vom primi și alte eventuale întrebări suplimentare, deci uh, de la reuniunea raportorilor de numbră până astăzi, vă vom transmite răspunsurile. Deci răspunsurile sunt gata. Referitor deci la toate aceste întrebări pe care le vom fi primit până azi la prânz, vă asigur că veți primi răspunsurile până în seara asta. Deci dacă nu vor mai fi alte întrebări. Deci veți primi răspunsurile în scurt timp. Acum, bineînțeles că există opinii destul de mari, diferite aici în legătură cu plus valoarea oferită de acest uh, e-card. Eu spun că e unul din instrumentele care îi ajută pe furnizorii de servicii. Există acel punct de contact unic, uh, portalul digital unic, uh, Însă e-cardul nu trebuie văzut doar ca un element care se suprapune acestor alte elemente existente. E ceva complementar, nu e un instrument de informare, e ceva care să îi ajute pe micii furnizori de servicii, cărora le e greu să-și găsească calea prin hățișul administrativ atunci când uh, lucrează în străinătate. Le mai ușor să o facă și să o facă în limba lor maternă. Deci nu mai intru în alte detalii. Deci e-card nu e un glonț, o soluție magică, e un instrument în plus pentru a înlătura barierele existente și suntem convinși că sectorul construcțiilor și furnizorii de servici, mai ales imm urilor vor avea de câștigat, li se va ușura activitatea prin existența acestui card. Mulțumim, doamna Gebhardt vrea să reacționeze. Uh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule Buda. Sper că, chiar dacă părerile noastre nu converg, vom continua să colaborăm bine și pe viitor. Vreau să corectez două dintre lucrurile spuse astăzi de către Comisia Europeană. În primul și în primul rând, Citatul pe care îl dădeam uh, din cele spuse de către Comisia Europeană nu uh, a fost extras din uh, discuțiile pe care le-am putea, purtat la Strasburg, ci era vorba despre un citat uh, care a survenit la o, un eveniment public. Și să știți că uh, cu ocazia respectivă, reprezentantul comisiei a spus că aceste dosare sunt uh, cusute cu ața albă și uh, nu am mai auzit așa ceva din gura unui reprezentant al Comisiei Europene. În al doilea rând, să știți că nu aveam un termen de depunere a întrebărilor uh, stabilit pentru astăzi la ora 12. Am stabilit uh, un catalog de întrebări uh, noi între noi, uh, un catalog pe care l-am, l-am înaintat Comisiei Europene săptămâna trecută și așteptam răspunsurile din partea Comisiei Europene. Deci cer Comisiei Europene să nu vină cu bazme despre ce s-a întâmplat sau nu s-a întâmplat, ci să respecte cele spuse. Sper din tot sufletul că răspunsurile la multiplele întrebări adresate de către noi ne vor parveni cât mai curând cu putință. Asta pentru că este absolut inacceptabil uh, modul în care este tratat Parlamentul European de către Comisia Europeană. Aș mai vrea să clarific un lucru. Și anume, și eu îmi doresc să avem o piață internă funcțională. Și eu îmi doresc ca libertatea prestării de servicii, uh, libertatea de circulație a companiilor să fie garantată la un nivel cât mai înalt cu putință. Dar noi ne dorim, cel puțin grupul meu își dorește ca standardele să fie cât mai înalte cu putință în ceea ce privește protecția mun- muncii, în ceea ce privește asigurările sociale, în ceea ce privește colaborarea între statele membre. Asta este important, în special în momentul de față, în, într-un moment în care cetățenii europeni sunt foarte sceptici la adresa deciziilor europene. Eu cred că acesta fiind contextul, trebuie să fim foarte atenți la semnalele pe care le transmitem să vedem dacă e bine să deschidem fără niciun fel de reguli sau e mai bine să avem o deschidere a piețelor în, uh, ținând cont de niveluri cât mai înalte cu putință. Domnule Buda, ați vorbit despre arhitecți. Arhitecții lucrează în întreaga Uniune Europeană și nu au nevoie de instrumente speciale, suplimentare. Arhitecții lucrează în baza uh, directivei privind serviciile, lucrează cu diferitele autorități pe care și oficii pe care le-am uh, creat. Am discutat cu arhitecții deja. Am discutat și cu alte profesii care ar trebui să fie implicate în această, în sfera de aplicare a acest acestor uh, acte legislative și ei, respectivele profesii mi-au spus că există deja sistemul privind informațiile de pe piața internă, sistem care funcționează foarte bine și care ne oferă toate informațiile de care avem nevoie în colaborarea cu autoritățile. Asta am aflat eu din partea prof Uh, profesioniștilor, din partea celor care sunt în uh, câmpul muncii. Și acești oameni mi-au spus că acest card electronic este superflu. Și tocmai de aceea eu în continuare nu sunt uh, convinsă că avem într-adevăr nevoie de acest instrument. Îmi doresc ca instrumentele care deja există să fie îmbunătățite în cazul în care nu funcționează și știm că nu funcționează. Nu trebuie să venim cu noi uh, instrumente uh, astfel încât uh, până la urmă oamenii să nu mai știe cui trebuie să îi se adreseze. Deci e important să avem niște instrumente eficiente și doar așa îi putem ajuta pe profesioniști. Domnule Buda, pe scurt vă rog. Da, foarte pe scurt, domnule președinte, nici nu sunt de acord cu ceea ce a spus Comisia, pentru că noi n-am avut termen până la 12 să mai primim întrebări, trebuie să ne comunice dâns și răspunsurile, dar chiar dacă astăzi sunt instrumente suficiente pe piață sau, în opinia noastră, în opinia celor cu care discutăm, totuși să nu, să nu pierdem din vedere faptul că de la nivelul Comisiei se dorește punerea la îndemână unor, unor instrumente pentru acele persoane sau acele categorii, mă rog, de structuri care nu au această posibilitate de a se ancora în aceste instrumente care există pe piață deja astăzi. Acest instrument, e-cardul sau cardul electronic, este un instrument complementar la ceea ce există pe piață în momentul de față. Mulțumesc! Ok. Thank you very much. Uh... Mulțumim foarte mult. Aș vrea să adaug că termenul pentru amendamente, dacă nu mă înșel eu, e data de 1 decembrie 2017. Prin urmare, încheiem uh, discuțiile la acest punct și următorul punct este în spatele ușilor închise. Deci toți cei care nu au dreptul să rămână în sală la această reuniune sunt uh, rugați să părăsească sala.